Președintele a primit de la autoritățile germane competente o notă cu privire la alegerea domnului Wolf Klintz ca membru al Parlamentului European care să le locuiască pe domnul Michael Teurer. Va intra în vigoare această înlocuire din 6 noiembrie 2015. În același timp și alegea, alegerea doamnei Nadia Hirsch, cred că ar trebui să fie anul 2017, da, și, de asemenea, o științare cu privire la alegerea doamnei Nadia Hirsch, a domnului Martin Șidevan și domnul Jorgen Moiten, care să înlocuiască pe domnul Alexandru Grab Lamstorf, domnul Fabio De Masi și doamna Beatrix von Stoch, începând din 8 noiembrie 2017. Și vreau să le urez bun venit acestor noi colegi și să le spun că își vor ocupa noile locuri în Parlament cu toate drepturile pe care le au în regulamentul de de procedură.